Hello everyone. Will you please take your seats? Bună ziua tuturor! Vă rog să vă așezați și să pregătiți cartelele de vot pentru ca să putem începe votul astăzi. Ah, bonjour. ready. So first, the first report is on implementation of uh, Common Agriculture Policy, Young Farmers Tools. Primul raport este cel în legătură cu implementarea politicilor pentru tinerii fermieri după reformă și începem votul cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, verificare la 13. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 15 încă o dată pentru, împotrivă, abțineri, verificare. Îmi pare rău. Eu îmi aștept cartela de votare, spune o vorbitoare. S-a închis uh, votul și se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 63. Se închide și se adoptă. 62 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 78 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 82, 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul electronic final. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă. Acum votăm interpretarea și implementarea acordului interinstituțional pe mai bună legiferare, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nouă pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, se verifică, vă rog, la acest amendament să deschizi votul. Și s-a închis Respins. 11. Pentru. Împotrivă. Abține respins. Haideți să votăm din nou. Cred că am fost indusă în eroare de indicația de la S și de 11. cine pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 13. S-a deschis votul. S-a închis respins. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 14. Îmi pare rău, dar unele grupuri votează de, diferit de la un vot la altul. S-a închis. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 18 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă, 19 pentru, Împotrivă. abțineri se respinge, 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 21 pentru, împotrivă, abțineri respins, 23 pentru, împotrivă, abțineri respins, 24 pentru, împotrivă, abțineri respins, 25 pentru, împotrivă, abțineri respins, 26 pentru, împotrivă, abțineri respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 31 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 31, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 32 pentru. E ceva de care ar trebui să știm și noi? Explicație din sală fără microfon. Continuăm. 32. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă abțineri respins. 34 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 34 pentru, împotriva, abțineri se verifică, 35. S-a închis votul și se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri, se respinge, 37 pentru împotriva abține se adoptă, 38 pentru împotriva abține se respinge, 39 pentru împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru abțineri se adoptă, 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votul final electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Next. evitarea vaccinului și scăderea ratei vaccinării în Europa. Este următorul dosar. Începem cu amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se respinge. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 29 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 31, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 nu știm, verificăm 42. S-a deschis votul. Se adoptă, da. 43. S-au obținut. 43. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 47 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se respinge. 68 pentru, împotriva abțineri se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 88 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 88, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 97 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru împotriva abțineri se respinge. 5. Pentru împotriva abțineri se respinge. 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 7. Pentru împotriva abțineri se respinge. 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 38. Prima parte pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim. către un sector european al acvaculturii durabil și competitiv, situația actuală și viitoare provocări. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge.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 N-am văzut al de 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, verificăm 23. S-a deschis votul pentru 23. S-a închis. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge.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 Verificăm. 31, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm deci 32, s-a deschis votul. Dacă ALDE nu-și indică votul, nu mai vreau să joc jocul ăsta, pentru că trebuie să mă ajutați. Dacă nu, evident că nu o să înțeleg ce se întâmplă. S-a închis votul, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Prima parte. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri. Socialiștii pentru sau împotrivă? Pentru, Verificăm 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54, a doua parte. Cincizeci și patru a doua parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 56 pentru. 56. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Nimeni n-a votat pentru. Deci se respinge. 57. Cine e pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. Da, domnule caut Mergeți un pic prea repede. Pe a doua parte, la 54 am avut o confuzie și de aceea nu a votat nimeni la 56, dar nu putem spune că e respins. Trebuie să revotăm 56. Bun, spune doamna președinte, 54 a doua parte. Haideți, votăm încă o dată. 54 a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 56. Pentru 56. Împotrivă. Se respinge. 57. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 58. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 60. Prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, a e caduc. Bun, 66, cine pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotriva, abțineri, 82 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 82. S-a închis votul. Se respinge. 83. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se respinge. 84. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. S-a deschis votul. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 87 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 91.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 se a închis și se adoptă. Votul s-a închis și se adoptă. Mulțumesc. Și acum trecem la pachetul strategiilor pentru achiziții publice. Următorul vot. 61. 61 pentru și un vot împotriva a fost votul final și 0 obțineri. Am văzut asta, nu știu dacă n aș fi apărut pe ecran. 61 de voturi pentru, un vot împotrivă, 0 abțineri. Nici o problemă. Votăm pachetul strategiilor pentru achiziții publice acum. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge sau se adoptă, nu știm, să verificăm 9. Îmi cer scuze, dar dacă nu ridicați mâna, nu îmi dau seama ce doriți. S-a închis votul și se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru,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 E adoptat automat. Și nu avem vot final. Prin urmare, vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat sesiunea de vot și urmează un schimb de vederi cu următorul punct pe ordinea de zi. Mulțumim pentru cooperare!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 So, colleagues, I would like to encourage those who don't want to participate the next item to leave. Dragi colegi, uh, vă rog dacă nu doriți să mai rămâneți, să părăsiți acum sala, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi și vrem să continuăm. Okay, thank you, and we will start with item 13. Mulțumesc, începem cu următorul punct de pe ordine de zi. Vă rog să păstrați liniștea, că trebuie să continuăm. Mulțumesc, deci punctul 13, da? schimb de opinii cu Comisia referitor la codul comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. Subiect important. Dau cuvântul Comisiei 10 minute aveți cont. Mulțumesc pentru că ne-ați invitat să prezentăm raportul Comisiei eh, privitor la eh, măsuri pentru a combate falsificarea de medicamente. Există directiva eh, pentru medicamente care spune că statele membre trebuie să adopte sancțiuni eficace, proporționale și disuasive Eh, pentru că se falsifică medicamentele, substanțele active și excipienții. Statele membre trebuie să notifice măsurile către Comisia Europeană. Articolul 118a cere Comisiei să raporteze Parlamentului și Consiliului pentru a prezenta ce sancțiuni se aplică în statele membre și o evaluare a eficienței acestor măsuri. Acest raport al Comisiei a fost adoptat pe 26 ianuarie 2018 și am avut un contractant extern care a făcut uh, transformarea studiului, ne-a ajutat cu uh, evaluare. E un studiu care acum e publicat online împreună cu raportul. Dacă vedem informațiile din raport în ce privește transpunerea statelor membre ale pedepselor, mai întâi de toate să ne reamintim că vorbim despre medicamente falsificate și prin definiție e dificil să faci o evaluare uh, a acestui domeniu. Să ne reamintim că mm, rănile personale și uh, maltratarea, în fine, daune fizice uh, reprezintă sau crearea de daune fizice reprezintă infracțiuni în statele membre și trebuie să se sancționeze și comportamentul ilicit uh, cu medicamentele și sunt pedepse Uh, pre, mm, specifice, cum spune articolul 118a, pentru falsificarea de medicamente, substanțe active și excipienți. În 26 de state membre s-au introdus schimbări la legislație pentru a se uh, transpune acest articol. Un stat membru suplimentar și-a modificat codul penal ca rezultat al uh, Convenției Consiliului Europei Medic Crime și a mai fost un stat membru care încă nu și-a modificat legislația pentru că uh, existau sancțiuni înainte ca articolul 118 să intre în vigoare. Deci, actual, actualele sancțiuni pentru falsificare de medicamente, substanțe active și excipienți sunt închisoarea, amenziile sau pedepse administrative, cum ar fi revocarea permiselor, confiscarea uh, retragerea mm, produselor ilicite de pe piață. În toate statele membre, anumite activități legate de falsificare se reprezintă infracțiuni. Avem 21 de state membre care se referă la fabricare, distribuire, import, export și vânzare la distanță ca infracțiuni. Sigur, e vorba de medicamente falsificate. Mai sunt șapte state membre care doar unele din aceste activități sunt acoperite de uh, pedepse civile. Uh, dar uh, e vorba de amenzi. Apoi, este și pedeapsa cu închisoarea de la un an până la 15 ani, uh, sigur, uh, cu diferențe de la stat la stat, pentru falsificarea de medicamente. Toate statele membre aplică și mm, amenzi penale sau civile de la 4.000 și ceva de euro la 1 milion de euro în Spania și uh, pentru uh, comportament ilicit cu substanțe active, 23 de state membre aplică uh, pedepse, sancțiuni uh, penale și la fel și pentru excipienți. Dacă vedem care sunt amenzile pentru falsificare substanțe active, 26 de state se aplică, 26 se aplică It should also be noted that... De asemenea, trebuie să remarcăm că toate statele membre, cu excepția trei, au introdus uh, sancțiuni administrative suplimentare pentru falsificarea de medicamente, substanțe active sau excipienți, în care cât de eficiente sunt aceste măsuri. Deci, spuneam că e foarte dificil să facem o măsurătare pentru că natura activităților sigur e ilegală. Și asta a fost uh, principala dificultate, dificultate pentru ca contractorul nostru extern să obțină date fiabile de la statele membre în ce privește rata de falsificări și de condamnări. Dar, în general, putem conchide că statele membre trebuie să introducă atât uh, sancțiuni uh, penale cât și administrative ca să salvgardeze lanțul de furnizare legal și să combată acest fenomen de falsificare, ca să faciliteze aplicarea legii. Ar fi bine să se aplice sancțiuni care penalizează falsificarea ca atare, fără nevoie de a dovedi că un anumit produs a cauzat prejudicii sănătății pacienților în mod direct. Asta se întâmplă în majoritatea statelor de membre, de altfel. Statelor membre, de altfel. În plus, uh, aplicarea pedepsei de închisoare de maximum 3 ani poate facilita uh, partajarea de probe cu mandatul european de, anche- de anchetă. În concluzie, Comisia consideră că s-a transpus articolul 118 în statele membre în mod satisfăcător. Sunt state membre care totuși ar putea să, ar putea să gândească la introducerea unor sancțiuni penale sau administrative mm, suplimentare pentru falsificarea medicamentelor, substanțelor active și excipienților. De asemenea, ar fi util să ne asigurăm că sunt și resurse adecvate și personal adecvat alocate pentru a și aplica legislația, de exemplu, cu activități de formare pentru noi uh, ofițeri și monitorizare mai bună a colectării datelor ar însemna o evaluare mai fiabilă ca să vedem cât de eficiente sunt măsurile luate la nivel național, mai ales că e dificil de obținut uh, estimări uh, fiabile în legătură cu dimensiunile acestui fenomen pe piața europeană și apoi descurajarea falsificării prin uh, pedepse mm, corespunzătoare, dar asta doar pe baza unei cooperări continue și partajare de bune practici și monitorizarea de asemenea a aplicării legislației. Aici Comisia Europeană lucrează de aproape cu statele membre ca să combatem această problemă importantă. Mulțumesc. Thank you indeed. And the first... Mulțumesc, spune președintele. Hai cu doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei pentru explicații un articol uh, al directivei privitoare la medicamentele falsificate, care într-adevăr trebuie transpusă cele mai bune condiții. Concluziile par să fie destul de pozitive, deci asta e bine, însă falsificarea medicamentelor e un fenomen uh, foarte preocupant pentru noi, pentru că poate avea consecințe extrem de grave. Deci e o problemă importantă de sănătate publică Raportul vorbește despre lanțul ilegal de aprovizionare și cumpărăturile de medicamente în farmacie online ilegale. Deci uh, asta mă face să mă întreb că dincolo de problematica sancțiunilor, strict sancțiunilor despre care ni s-a vorbit, mă întreb care e rolul și impactul vânzărilor online în uh, legătură cu distribuirea medicamentelor falsificate. Uh, Aș vrea să știu, a constatat Comisia că există o legătură între deschiderea vânzărilor online și circularea, medicament, circularea medicamentelor falsificate? A constatat Comisia că există o legătură între deschiderea vânzărilor online și circulația asta a medicamentelor? E un canal de distribuție privilegiat pentru aceste produse ilegale? Și înainte de a vorbi despre sancțiuni, are o idee Comisia în legătură cu eficiența controlelor pentru vânzările online? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc, domnule președinte. Aici, uh, sigur că nu discutăm dacă ceva ilegal are caracter penal. Da, are caracter penal acest fenomen. E dificil de definit acest fenomen. Trebuie insistat, pentru că Uh, pentru toate aceste produse uh, trebuie să putem vorbi de trasabilitate, de etichetare, să vedem de unde provin aceste produse, pentru că dacă nu avem așa ceva, până la urmă vom uh, descoperi că se fac uh, foarte multe abuzuri. Deci, eu cred că um, pe, pentru aceste produse farmaceutice trebuie să se adauge faptul că trebuie să fie cât mai trasabile posibil și apoi Aș vrea ca pedepsele să fie prevăzute ca pentru infracțiuni grave, pentru că sunt firme care sunt foarte bogate oricum și nu le pasă foarte mult dacă trebuie să plătească o amendă. Însă pedepsa cu închisoarea, cred că asta le va impresiona mai mult. Deci uh, sunt niște, trebuie să ne gândim la niște pedepse care într-adevăr să aibă acest efect de a preîntâmpina acest fenomen. Sunt uh, bani importanți în joc, uh, deci amendele, amenzile nu-și prea fac efectul. E vorba de faptul că trebuie aplicate alte pedepse. Domnul Lide. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult Comisiei pentru raport. Aș dori totuși să revin asupra raportului care a fost destul de formal, mi se pare. Ce au făcut statele membre, ce legi s-au schimbat? Pe noi ce ne-ar interesa este soluția la problemă. Eu aș fi vrut uh, o evaluare din partea Comisiei din acest punct de vedere, dacă s-au făcut progrese la combaterea medicamentelor falsificate și aș vrea să revin și asupra întrebării lui François Grostet. Aș vrea să subliniez că am avut informații că în internet există foarte multe falsificări de medicamente și uh, am uh, introdus uh, instrumente juridice în acest sens și vreau să știu cât de departe suntem cu sancțiunile, uh, dacă problema s-a micșorat, dacă măsurile luate au fost, redu- au fost de succes și cum evoluează problema. Pentru că important e să rezolvăm problema și faptul că statele membre sunt mai dornice să respecte măsurile nu înseamnă că s-a rezolvat și problema. Mulțumesc! Uh, next is uh, Mr. Piecha. Mulțumesc, domnul Pieha. Mulțumesc și mulțumesc și Comisiei pentru că a prezentat acest raport. Este un raport, într-adevăr, cum spunea antevorbitorul meu, foarte formal. Da, este raportul și chiar mă dezamăgesc concluziile sale pentru că, de fapt, ne-am așteptat să se facă o încercare de a preîntâmpina, de a preveni uh, falsificarea și uh, punerea la dispoziție în Uniunea Europeană acestor medicamente falsificate. Dar noi avem date în legătură cu cum e mai bine să uh, combați asemenea fapte. Însă nu știm care este scara, dimensiunile acestor rețele de falsificare în Europa. Nu ni se spune nimic despre asta. Eh, știm, e problema aceasta a vânzărilor online care este importantă aici. Internetul eh, este locul unde se pot cumpăra multe medicamente, dintre care o parte sunt falsificate sau nu au efectele așteptate. Așadar, sugerează Comisia vreo soluție ca să eh, luptăm împotriva acestei probleme pe internet? Știe Comisia ce procentaj din uh, totalul medicamentelor comercializate se vând și cumpără online și apoi Medicamentele sunt uh, produse și sunt utilizate și ca suplimente în anumite diete. E un fenomen uh, foarte des întâlnit acum sunt uh, ingredienți utilizați ca supliment pentru activitate fizică, antrenamente și e un subiect important pentru că adesea aceste substanțe conțin, uh, aceste, uh, uh conțin produse falsificate și atunci uh, nu cunoaștem dimensiunile fenomenului. Ar trebui să vorbim și despre cosmetice, pentru că nu apar uh, cosmeticele în sfera de interes a acestui raport, dar ar trebui să existe și ele aici, pentru că și cosmeticele uh, uh, conțin medicamente care pot fi falsificate sau chiar potențial, uh, au potențial cancerigen sau oricum au efect negativ asupra pielii. Deci, iată, multe întrebări. Așteptăm și răspunsuri. Mulțumesc, doamna Cadba. Äh, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să revin și eu asupra comentariului domnului Lize, pentru că, pe de o parte, trasabilitatea e foarte importantă, pe de altă parte, um, mărimea sancțiunilor contează, iar uh, datele pe care le-am primit acum vin, în primul rând, din domeniul comerțului. Pe mine m-ar interesa, însă, să știu dacă statele membre, atunci când s-a ajuns la litigii în justiție, au încercat prin comercianți sau cei care au adus pe piață aceste medicamente falsificate să găsească care a fost, de fapt, originea medicamentului falsificat, care a fost uh, laboratorul care l-a produs sau să încerce să vadă care sunt de fapt, sursele de unde vin produsele acestea. Există o bază de date, există sentințe sau proceduri în justiție acorduri, discuții care au avut loc cu state terțe care eventual au fost implicate în uh, producerea de medicamente falsificate și despre care se știe ceva? Vă mulțumesc! Thank you. I don't see... Mulțumesc! Nu văd pe nimeni altcineva care dorește să ia cuvântul, deci din partea comisiei uh, aveți 10 minute să răspundeți la întrebări, vă rog. Doamna Cabezon, iertați-mă. Da. Efectivamente. Foarte rapid, da, într-adevăr, internetul uh, e acum principalul loc de distribuire a acestor medicamente fase. Sigur că la nivel național uh, uh, articolul 118 și sistemul de sancțiuni au putut evita parțialmente acest fenomen, dar cred că da, internetul nu are frontiere și la fel sau asta e întrebarea mea. Ce informații au statele membre în legătură cu ce se întâmplă în alte state membre? Pentru că E dificil uh, de controlat uh, vânzarea acestor medicamente pe internet. Ar fi bună mai multă coordonare între statele membre, dar nu știu dacă există liste, liste publicate, concrete, cu medicamentele respective falsificate. Deci, liste care să fie la cunoștința statelor membre. Mulțumesc. Thank you so much. And now... Vă mulțumesc, mă uit în sală să văd dacă mai dorește cineva. Nu, acum chiar nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că dau cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Permiteți-mi, vă rog, să încep spunând ceva despre scara problemei, despre amploarea problemei. Unul din 10.000 de cutii de medicamente au, sunt falsificate, au fost 400 de incidente între 2013 și 2017. Deci e vorba de un procent de 3% de pe piață care este ilicit. E o problemă foarte serioasă. Raportul pe care l-am adoptat și care a fost prezentat aici azi este foarte limitat în um, a da o privire de ansamblu despre felul cum statele membre au implementat penalitățile și pentru a evalua aceste penalități. Acesta e raportul, însă eu aș dori să ne referim și la alte măsuri pe care le luăm pentru ca să combatem această problemă foarte importantă. Lucrăm împreună cu statele membre în acest sens. Acum introducem un sistem de autentificare a medicamentelor care este un label uh, sau uh, o caracteristică specifică de siguranță pe care trebuie să-l aibă medicamentele, care se va aplica din februarie 2019. Acum lucrăm foarte strâns cu statele membre și cu industria pentru ca să ne asigurăm că acest sistem va funcționa în februarie 2019 și va fi un instrument foarte important pentru a aborda problema traficului uh, și falsificării de medicamente. Raportul uh, va fi îmbunătățit prin colaborarea cu statele membre pentru ca să ne asigurăm că există autorități necesare în toate statele membre care să poată să pună în aplicare această, aceste măsuri. E foarte important ca statele membre să se asigure că monitorizează și pun în aplicare legislația și că se uită la situația specifică în uh, diferitele state membre. Din partea noastră suntem uh, și pe cale să coordonăm și să discutăm cu statele membre despre acțiuni. Când vorbim despre punerea în aplicare, trebuie să nu uităm că producătorul este cel care este responsabil pentru produsele finite care sunt aduse pe piață și când uh, substanțele active sunt cumpărate în țări terțe. Nu avem o bază de date la nivelul Uniunii Europene de monitorizare a situației, dar, după cum spuneam, suntem în contact strâns și avem întâlniri uh, periodice cu diferite state membre. Apoi, alta acțiune pe care am uh, întreprins-o este de asemenea pe internet. Am primit câteva întrebări și noi de la anumiți vorbitori de aici nu avem o cifră specifică despre amploarea problemei. E foarte dificil să măsori așa ceva din cauza tocmai naturii ilicite a uh, falsificării de medicamente. Știm că e o chestiune de actualitate, știm că anumiți consumatori, fără să știe, cumpără medicamente falsificate online. Și pentru a putea aborda problema, am elaborat uh, și o listă cu farmacii legale online care să poată să ajute și autoritățile competente să pună în aplicare măsurile și să îmbunătățească și, um, de asemenea, provizionarea cu medicamente de pe internet. Pentru a putea ajuta statele membre de a crea o conștientizare față de problemul acest, problema aceasta, am uh, redactat un, uh, o broșură în toate limbile și vrem ca statele membre să o distribuie pentru ca să existe mai multe cunoștințe despre probleme și despre consecința vânzărilor online de medicamente pentru că unele dintre ele nu sunt legale. Trebuie să se asigure, deci, cumpărătorul ca ele să fie legale și trebuie să subliniem că exact aceleași reguli se aplică în momentul în care cumpărăm online medicamente sau dacă mergem la farmacie. În momentul de față nu avem prevăzute nicio altă activitate, nu avem alte activități prevăzute de informare, campanii de informare, dar încurajăm toate statele membre să folosească materialul de informare și să se adapteze la circumstanțele legale care vor apărea pentru toate statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am terminat, cred, partea aceasta, pentru că agenda de dimineață s-a terminat uh, și este epuizată și eu la fel, spune președintele, și ne vedem la ora 14.30. Da? 14.30 ne revedem aici. Mulțumesc! E un început mai devreme decât de obicei. Mulțumesc!